Okay, I think we had... Bine, cred că ar trebui să reluăm. Yeah, what number? Oh. Okay. I believe we are on agenda item. Bună ziua, haideți să începem lucrurile. Cred că am ajuns la punctul 8 sau 9, zice vorbitoarea. Să-mi găsesc documentele. Uh, Hold on a minute. Yeah. Right, this is agenda item 9 towards a genuine... Punctul 9 de pe ordinea de zi către o uniune monetară și economică veritabilă. Dau cuvântul lui Marian. Uh, thank you, Chair. Thank you, de Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, avem un schimb de păreri acum cu privire la amendamentele înaintate cu privire la acest raport către Uniune Monetară și Economică Veritabilă. După raportul domnului Van Rompuy, este vorba despre un raport din proprie inițiativă, vă reamintesc acest lucru. Pe baza articolului 225 al tratatului este vorba despre oferirea unor orientări Comisiei Europene uh, solicitându-i un, unele propuneri legislative. Am primit acest mandat uh, după summitul din luna iunie. Prima conferință a președinților a solicitat Comisiei Econ să redacteze acest raport din proprie inițiativă. Am avut un calendar foarte strâns. Nu am avut mult timp la dispoziție pentru redactarea acestui proiect de raport. Nu a fost nu a fost prea mult timp pentru amendamente. Vă mulțumesc totuși pentru cele 830 de amendamente pe care le-ați depus. Încercăm uh, să mai, ex, să mai lărgim calendarul, dar uh, până la urmă să nu uităm că trebuie să votăm până pe 15 octombrie, fiindcă va, exist, va avea loc uh, summitul de, din toamnă. Comisia, uh, Consiliul European se va întâlni uh, în curând și se va discuta acest uh, subiect. astfel încât uh, trebuie să ne definim bine poziția. Nu putem uh, nici să așteptăm prea mult, uh, fiindcă lucrurile vor fi finalizate fără să avem și noi ocazia să ne exprimăm. Iar Uniunea mm, economică și monetară este elementul principal al activității noastre. Știți că în același timp, cu redactarea acestui raport, premergător uh, va exista și activitatea șerpașilor, cele trei persoane desemnate de conferința președinților, care uh, vor elabora un scurt document aprobat de președinții grupurilor politice să ținem cont de faptul că trebuie să ne sprijinim reciproc nu putem să avem ca rezultat texte care se ciocnesc. Trebuie să avem grijă ca obiectivul nostru principal să fie ca aceste abordări paralele să se uh, consolideze una pe alta. Mai așteptăm niște documente în continuare. Este vorba despre avizul AFCO raportul Comisiei AFCO. Este vorba despre cooperare consolidat aici. Avem și un raport de la Comisia pentru Ocupare pe care le așteptăm și de la Comisia pentru Bugete. A, în aceste comisii vor avea loc voturi. S-au înaintat uh, și aici multe amendamente. Votul având, fiind programat pe data de 15 octombrie, iar uh, Acum haideți să discutăm amendamentele. 839 de amendamente. Cred că mm, știți foarte bine cum este cu astfel de rapoarte care mm, primesc atât de multe amendamente, este greu să ajungem mm, la un acord, o să vedem, o să încercăm să grupăm amendamentele, dar va dura foarte mult timp și nu avem nicio garanție că vom ajunge la un text coerent până la urmă. Noi avem uh, experiența și știm foarte bine, trebuie să ne, să ne folosim de ea. Pe baza amendamentelor primise, voi încerca să clădesc blocurile de compromisuri. Am uh, făcut deja o bună parte a acestei munci, 75%. Sper să definitivez lucrurile în această seară. Nu vă promit 100%, dar încerc să definitivez ultimele două blocuri pentru a putea apoi să uh, discut uh, direct cu raportorii din umbră, cu uh, care este prevăzut să mă întâlnesc mâine. Obiectivul meu este acesta. Voi încerca să propun unele compromisuri pentru a putea avea un uh, vot uh, normal, fiindcă altfel ne va fi foarte greu. Sperăm să ajungem la un compromis cât mai curând cu putință. În ceea ce privește apoi uh, punctele de vedere, Facem trimitere la tot uh, ce am făcut aici, la Parlamentul European și în celelalte instituții ale Uniunii Monetare și Economice. Este vorba de text care este interesant o listă foarte interesantă, care nu trebuie neapărat reluată în acest uh, text, dar uh, din care am preluat multe elemente. Este vorba mai ales la nivelul introducerii, unde se vorbește despre uh, cauzele crizei. Aici s-au înaintat uh, 160 de amendamente. Am încercat să le includ într-un uh, bloc de compromis, al treilea bloc, uh, Uniunea Bancară. Uh, Am discutat deja despre acest subiect. Vă reamintiți, poate, că am discutat deja de mecanismul unic de supraveghere, de cadrul de soluționare și așa mai departe. Bineînțeles, Uniunea bancară reprezintă unul dintre cei patru piloni importanți din raportul Van Rompuy, deci nu putem uh, să nu spunem nimic, dar după ce am ascultat pe colegi, cred că nu este foarte înțelept să intrăm prea mult în amănunte. Dat fiind că vor decurge de aici mai multe legi, regulamente, deci încercăm să menținem regulile la nivel, la nivel general, pentru ca în acest document să nu începem negocieri cu alte instituții în ceea ce privește chestiuni de care ne vom uh, ocupa în uh, cadrul unor propuneri legislative. Haideți să nu ne slăbim poziția făcând uh, diverse gesturi către o instituție sau alta. Deci nu înseamnă că trec sub tăcere Uniunea Bancară, vorbesc despre aspectele principale, dar cel mai important lucru îl reprezintă propunerile legislative, raportul domnului uh, Simon și raportul privind uh, schema mecanismelor de soluționare și apoi raportul de care mă ocup eu este vorba de mecanismul unic de supraveghere. Aceste propuneri legislative trebuie să, să se bucure de un caracter prioritar. Mai apoi, Uniunea bugetară și economică. Acestea sunt uh, blocurile cele mai grele o să încercăm totuși să ajungem la un compromis până la urmă. Fiecare trebuie să cântărească lucrurile și să-și dea seama că ar fi nevoie de o majoritate importantă pentru a putea trimite un document la Consiliu, un document care ar uh, stârni lucrurile. printr-o majoritate covârșitoare ne facem uh, auzit glasul, dar o majoritate mai slăbuță ne va face să fim luați mai puțin în serios. Trebuie să încercăm să ajungem și aici la un compromis. Încerc acum să formulez propuneri de uh, Uniunea Bugetară și Economică. Bine, aici nu va fi ușor, toată lumea va trebui să-și tempereze puțin poziția. Al cincelea bloc al șaselea este vorba de legitimitatea democratică și Aici uh, au fost lansate unele idei noi care pot fi adăugate. De la raportul Gualtieri, de la AFCO, și vom putea să mai extindem lucrurile și până la urmă vom putea ajunge la compromisuri cu privire la diversele articole unde încercăm să facem legătura cu anexele. Iată cum stau lucrurile. Doamna președinte, sper că nu va așteptați să intru acum în amănunte cu privire la cele 830 de amendamente, nu avem timp în această după-amiază. Știți care este metoda noastră de lucru. Mâine la reuniunea cu raportorii din umbră vom uh, înregistra progres, sper eu, iar obiectivul nostru este să ajungem la o majoritate puternică, solidă, în favoarea acestui raport din proprie inițiativă. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, now for the S&D. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să o felicit pe doamnă raportor. Aceste care a primit 800 de amendamente, iată, toate acestea într-un cadru foarte strâns. Am analizat cu atenție prima parte a amendamentelor de compromis, uh, spune domnul Van Nock în ceea ce privește Uniunea Bancară și democrația. Așteptăm și restul, Uniunea Bugetară și Economică, așteptăm cu mare nerăbdare. Apoi, în ceea ce privește amendamentele propuse, lucrurile care au fost hotărâte deja sunt acceptabile, dar problemele apar acolo unde nu sunt spuse lucruri și mai ales în ceea ce privește Uniunea Bancară, în ceea ce privește câmpul de aplicare, sfera de aplicare, mă scuzați, în ceea ce privește Banca Centrală Europeană ca supraveghetor ă, integrat, în ceea ce privește garanțiile de depozite, fondul de garantare a depozitelor, care este considerat acum o soluție doar pe termen lung. Apoi să fac pași înapoi în ceea ce privește ă, diferențierea clară între aceste două fonduri. De altfel, am propus uh, adăugiri care nu au fost uh, incluse, cum ar fi uh, mecanismul european de stabilitate și autorizarea bancară și controlul judiciar al autorității de supraveghere integrată prin intermediul Curții de Justiție. În ceea ce privește democrația, există aici elemente îmbucurătoare, cum ar fi respectul metodei și instituțiilor comunitare, dar și aici există unele lacune în ceea ce privește aspecte importante. În ceea ce privește AGS, uh, aici, în afară de propunerea inițială a raportului, compromisul înlătură ideea votului Parlamentului European înainte de summitul uh, de la primăvară. Solicităm o legislație AGS specifică în ceea ce privește aspectul economic. Deocamdată acest lucru nu este uh, inclus uh, la dimensiunea democratică. Mai lipsește și control democratic al Troicăi și Um, sprijinul uh, Comisiei pentru Euro nu este reluat aici. În ceea ce privește propunerea cu privire la cei doi piloni, economic și bugetar, vreau să vă spun că prioritatea noastră este includerea unui pact social în acest raport. Acesta este o mare lacună a Uniunii Economice și Monetare de la, din prezent, care trebuie rezolvată. Noi am înaintat amendamentul 814 în acest sens și sperăm că va fi uh, preluată această idee. Cealaltă prioritate o reprezintă investițiile. Investițiile sunt necesare pentru relansarea creșterii. Am făcut numeroase propuneri despre care vă voi vorbi mai am anunțit la discuțiile cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc. Thank you, Sophie. Mulțumesc, Sophie. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că a parcurs uh, aceste 800 de amendamente într-un timp atât de scurt, uh, de o muncă de Hercule de-a dreptul, dar sunt de acord cu antevorbitorul meu în ceea ce privește faptul că raportorul a eliminat uh, niște bucăți foarte importante din textul inițial, în ceea ce privește Uniunea Bancară, bună oară. Nu îmi dau seama care va fi rezultatul uh, amendamentelor de compromis, fiindcă lipsește o parte foarte importantă în ceea ce privește Uniunea Economică și Fiscală. Dar vreau să vă spun că ce avem acum în fața ochilor nu este ceva ce aș respinge ca atare, dar asta este problema. Toată lumea cred că este, poate să fie de acord cu acest text, fiindcă nu a mai rămas mare lucru din el n-a mai rămas mare lucru din textul inițial sau din amendamente. Eu nu văd cum putem să trecem printre, prin aceste 800 de amendamente în mod uh, potrivit cu votul stabilit pentru săptămâna viitoare, dar uh, eu pot vota la, pe acest document ca, do, ca rezoluție, dar nu prea are conținut. Și este vorba de o alegere strategică aici. Să spunem că lăsăm uh, chestiunile mai controversate pentru alte rapoarte, dar până la urmă ce rost mai are acest raport? Ce plus valoare și mai aduce acest raport? Cred că e mare păcat și că, pe de o parte, amendamentele de compromis propuse sunt chiar mai slabe decât poziția asumată deja de Parlamentul European. Și nu știu ce să facem acum, nu știu încotro să o luăm, fiindcă nu am nicio problemă, nu mă deranjează nimic anume, dar trebuie să citesc, bineînțeles, cu mai, cu mai mare atenție, fiindcă am primit documentul abia seară, dar, bineînțeles, nu sunt aspecte cu care nu sunt de acord, dar, pe de altă parte, nu prea e, acolo, nu prea e nimic în acest document, nu prea trimitem un mesaj uh, uh substanțial uh, Consiliului. Eu aș fi preferat să grupăm amendamentele pe mai multe teme și să avem o poziție politică la noi în comisie. Și îmi dau seama că acest lucru nu se pupă cu celelalte rapoarte, dar ar fi bine să luăm niște decizii de principiu. După mine, dacă am face așa, am uh, face mai mult progres. Și aici mă opresc. Dar vreau să vă spun că noi nu facem nici măcar o alegere. Vorbim despre acest meca- autoritate unică de supraveghere, mecanism unic de supraveghere pentru sectorul bancar, dar nu spunem dacă trebuie să fie BCE-ul sau nu mi se pare inevitabil să fie altcineva decât BCE-ul, cel puțin pe termen scurt, dar ar trebui să discutăm poate alte opțiuni sau soluții pe termen lung. Cred că ar trebui să avem ocazia să dezbatem mai pe larg aceste chestiuni. Filip, is it you? Yes. Filip? Mulțumesc, am uh, ascultat uh, pe cei doi vorbitori și Marian, cei doi au spus că merit să fii încurajată. Asta voi face și eu. Nu trebuie să uh, întârziem lucrurile astfel încât uh, concluziile să fie gata pentru următoarea întâlnire a Consiliului. Însă rezultatul trebuie să fie vizibil. Pentru că dacă nu, o să lăsăm impresia că suntem un parlament care nu are idei. Trebuie să susținem, pentru că pentru mine uh, o să dezbatem arhitectura sistemului. Deci la acest capitol nu știu dacă avem uh, aceste locuri, să avem o formulă puternică privind un sistem de rezolvare a crizelor din sistemul bancar și de protecție a depozitelor, de garantare a depozitelor. Deci, în ceea ce este partea bancară, trebuie să vorbim de pașii următori, însă partea de supraveghere va fi tratată în cele două texte legislative. Deci nu am uh, obiecții la a nu discuta sau a discuta foarte puțin aici. În al doilea rând, mă alătur celor care mă alătur uh, comentariilor făcute în legătură cu EGS. În raportul Ministrului Afacerilor Externe uh, exact uh, pe această temă uh, s-a vorbit de a da un rol legislativ. trebuie să putem să fim mai ambițioși în ceea ce privește economia, ă, Uniunea Monetară. Cred că putem să facem o serie de lucruri. Propunem de multă vreme să se întărească disciplina, să o facem cât mai obligatorie cu putință Același lucru și în legătură cu tot ceea ce se face ca procedură. Putem să facem acest lucru și să dăm un rol mai important Parlamentului European. Putem să vorbim și Silviu face în raportul său, deci trebuie să vedem în ce măsură vrem să dublăm uh, ceea ce uh, Uh, face Silvi în raportul său privind uh, obligațiunile de stabilitate, Stability Bonds. Este uh, și o altă idee în legătură cu uh, o garanție pentru uh, stabilitatea locurilor de muncă ale tinerilor. Dar ceea ce vreau să spun este că grupul RSTV are poate peste vele nu se gândește numai la tratat. Sper că am ajuns la limitele a ceea ce putem face și vedem acest lucru cu Uniunea Bancară. Suntem pe cale să realizăm o structură care toată lumea își dă seama că este o structură bancară. Nu putem să punem aici toate uh, componentele arhitecturii bancare, stabilității financiare și așa mai departe. Nu spun că nu trebuie să spunem nimic și așa cum o face uh, Silvi, trebuie să vedem ce putem să facem mergând dincolo de tratat. Pentru că va trebui să reanalizăm acest tratat într-o bună zi. Dacă vrem să fim auziți, dacă nu vrem ca acest uh, raport să fie unul sfărăitor, dar fără nicio consecință, Marian, știi bine că am făcut parte din majoritatea, așa încât Uh, uh Silvii, deci uh, Rampoin, uh, Van Rompuy nu este singur, ești și tu aici, așa că o să ai grijă de aceste aspecte. Okay, <laughs> all right. <laughs> Ivo. Thank you. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru a nu prelungi uh, dezbaterea cum să gestionăm aceste mai bine de 800 de amendamente. Uh, spun, din păcate, pentru doamna Tyson, pentru mine spun din fericire, sunt 800 de amendamente, dar sunt convins că va face acest lucru, le va gestiona într-o manieră corectă. Asta e punctul 1. Aproape ca toți cei de aici, am uh, prezentat, uh, am depus o serie de amendamente. Dacă vorbim de mai bine de 800 de amendamente, descriem o realitatea Cât de arzătoare este această problemă a Uniunii Bancare și cât de necesar este să adăugăm aceast, această structură. Patru sau cinci remarci. O să încerc să le prezint în funcție de priorități din punctul meu de vedere. Primul grup de amendamente care se presupune că sunt cele mai importante, uh, sunt legate de răspunderea democratică cu privire la uh, întregul proces. Nu cred că ar fi un lucru controver un uh, punct de controversă între noi, pentru că toată lumea a declarat cât de important cât de importantă este legitimitatea democratică a întregului proces. Deci, acesta este un principiu cheie și cred cu adevărat că vom găsi o formulare corectă care va mulțumi o majoritate covârșitoare din acest Parlament. Un al doilea grup se referă la respectul principiului uh, subsidiarității și proporționalității. Nu sunt uh, sigur dacă este ușor sau nu să faci uh, compromisuri în acest domeniu, dar o uniune bancară funcțională va trebui să respecte acest uh, lucru, aceste principii. Și vom vedea asta la votul final. Un al treilea grup pe care ezit să îl numesc. Probabil că poziția mea va fi una minoritară în uh, cameră. Păstrarea dreptului statelor de a-și supraveghea uh, politica monetară. La ce mă refer? Atunci când am vorbit cu câteva săptămâni în urmă despre propunerea de arhitectură, am dat un exemplu din țara mea de origine, Cehia, unde coroana uh, cehă, banca uh, centrală sunt esențiale Uh, potrivit uh, Constituției. Întrebarea este cine va avea cuvântul final în menținerea politicilor monetare în acele țări în care moneda națională nu este moneda euro. Apoi, un ultim punct, Uniunea Fiscală. Suntem de acord cu formatul uh, semestrului european, așa cum a fost sugerat. Dați-mi voie să, să spun cât se poate de clar. Competențe cruciale privind bugetele naționale trebuie să rămână cât mai mult cu putință la latitudinea parlamentelor naționale, pentru că fiecare parlament din fiecare stat membru, legea de bază a fiecărui exercițiu bugetar este bugetul. Deci, lucrurile trebuie să rămână mai mult sau mai puțin uh, de competența parlamentelor naționale, care sunt mai aproape de uh, electorat decât uh, Parlamentul European. Acestea sunt cele 4-5 remarci pe care am dorit să le fac. Sunt convins că vom colabora și vom încerca să uh, ne apropiem pozițiile și apreciez uh, munca doamnei Tyson, uh, care nu este deloc una ușoară. Vă mulțumesc. Președinta, mai există alți raportori din umbră sau reprezentanți ai acestora care doresc să ia cuvântul? Nu. În acest caz o să trec la uh, avizul Comisiei AFCO Roberto. În această dimineață, Comisia AFCO a votat avizul. Avem așadar un text care a fost aprobat. am grupat la oaltă, am făcut o versiune consolidată, o pot uh, trimite tuturor celor uh, interesați o versiune consolidată a ceea ce s-a discutat în această dimineață. Am să vă spun câteva lucruri care ar putea să fie utile pentru dezbatere câteva lucruri semnificative pentru activitatea din această dimineață, care în general a confirmat uh, forma proiectului de raport. Nu-l văd pe domnul Lambert aici, însă aș uh, vrea să răspund preocupărilor sale. În primul rând, vreau să spun că este o competență exclusivă AFCO. Această parte este abordată în raportul AFCO. Doamna Tyson nu a abordat această chestiune. Rezultatul votului uh, este o abordare echilibrată a acestei chestiuni. Se spune că trebuie să se reacționeze și să se acționeze imediat Asta nu înseamnă că noi nu uh, recunoaștem faptul că uh, n-ar fi necesară o uh, revizuire a tratatului. Sigur, acest lucru nu se poate face printr-un raport uh, legislativ, care prin definiție este doar un raport legislativ. Trebuie să găsim un alt instrument. Așadar, în esență, trebuie să punem presiuni politice pentru că uh, sunt uh, măsuri care trebuie adoptate. Trebuie să creăm niște pârghii uh, în acest sens, uh, dar sigur asta trebuie să fie făcut în unanimitate. Apoi o schimbare de curs uh, Uh, față de linia de guvernanță, va fi foarte greu să obținem un consens popular pentru reformarea tratatului care întărește puterile Uniunii. Deci este o abordare în două etape și asta este perfect compatibil cu uh, abordarea doamnei Tyson. Și veți vedea acest uh, lucru în avizul AFCO. Sunt o serie de elemente utile, pozitive, controlul democratic, rolul Parlamentului European în această unitate bugetară și economică și în ansamblu în relațiile cu celelalte instituții europene. Mă gândesc în mod special la o coordonare prealabilă, o coordonare ex ante. Desigur, analiza anuală, dar și o procedură de acte delegate pe baza unui uh, pe baza articolului 136. Deci, uh, Comisia AFCO și-a făcut treaba și arată că este posibil să se sporească rolul Parlamentului European în procesul de guvernanță a Uniunii Economice și Monetare și astfel să uh, corectăm una dintre uh, principalele uh, lacune actuale. Sunt mai multe propuneri făcute mai multe rânduri de șerpași, șerpașii Parlamentului European în acest sens. Potrivit acestui document elaborat de cei patru șerpași, Poziția acestora este coroborată de votul Comisiei AFCO. Vă mulțumesc. Președinta, mai am doi vorbitori uh, pe listă. Lista Ferrero și Wolf Klintz. Altcineva, Silvi? Erhard. Altcineva? Lisa. Muito obrigada. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Înainte de toate, aș dori să mă alătur și eu laudelor exprimate, domnule raportor. Este foarte greu să eh, redactez un raport pe marginea unui subiect atât de greu uh, atât de, într-un timp atât de scurt, uh, vreau să repet aici poziția grupului, nu vreau să repet aici poziția grupului meu, ci doar câteva aspecte. În primul rând, um, azi dimineață s-a votat uh, nu doar poziția AFCO, ci și a Comisiei de ocupare. Nu am mandat aici de, pentru a vorbi în numele acestei comisii, dar vreau să vă spun că este foarte important să uh, vedem ce au făcut celelalte comisii Apoi, în ceea ce privește uh, calea de urmat, e una, sunt de părere că ar trebui să avem uh, o poziție limpede care să ofere Parlamentului uh, vizibilitate suficientă în ceea ce privește definiția pe care o dăm noi Uniunii pe termen scurt. Iar aici mă abat puțin de la strategia pe care o urmărește Marian. Din câte am înțeles eu, Marian uh, dorea mai multă precauție și încerca să găsească un consens. Poate n-am înțeles eu bine, de asta și ridic această problemă. Eu cred că Parlamentul a a luat anumite poziții în ultimii ani care trebuie să fie readuse la lumină pentru a ne putea, a, uh, pentru a putea apărea cu, ca o instituție cu atitudine constructivă și cu idei clare în ceea ce privește evoluția pe termen uh, mediu a Uniunii Europene. Asta la mai multe niveluri. Nu vreau acum uh, să vorbesc despre toate rapoartele pe care le-am făcut, dar mă refer la raportul privire la criza lui uh, pervanș sau la gestionarea situațiilor de criză la, în sistemul bancar, uh, în ceea ce privește baza unică de impozitare, baza comună de impozitare, în ceea ce privește uh, impozitul uh, pe tranzacții financiare și așa mai departe, frauda fiscală, uh, gestionarea în comuna datoriei suverane. Eu nu vreau să spun aici că uh, Uh, aducem la o la altă lucruri care nu au nicio legătură una cu alta, dar cred că am făcut destulă treabă bună până acum uh, pentru a putea să aduc, să ne folosim de aceste elemente în scopul de a construi uh, un sistem care nu poate să fie mai puțin ambițios decât cel oferit de Consiliu, de Consiliul European și se pare că acesta s-a bucurat de uh, cei 4 plus 1 președinții a instituțiilor. Deci a, contribuția specifică a Parlamentului European în contextul acestui raport nu poate să se să fie limitată la nivelul textelor legislative, trebuie să se adauge la aceste texte legislative pe care le avem în desfășurare cu o viziune pe termen mediu care să transforme Uniunea Europeană într-o Uniune mai coerentă. Și aici suntem limitați de tratatul actual, eu cred că nu, haideți să nu deschidem acum cutia Pandorei discutând despre un, nou trat, despre un nou tratat, dar ar trebui să ne uh, întemeiem uh, viziunea pe anumite elemente și să încercăm să limităm uh, o eventuală modificare a tratatului la uh, rezolvarea unor probleme care apar acum și pe care tratatul nu poate să le rezolve la ora actuală, dar ar trebui să discutăm mai ales despre viziunea pe care o dorim noi pentru Europa. Deci eu aș uh, dori să o încurajez pe Marian să aibă o perspectivă ambițioasă uh, în ceea ce privește acest raport, care joacă un rol foarte important și care uh, reprezintă ceea ce am cerut de multe ori. Este vorba de o, viz- o viziune pe termen mediu în ceea ce privește evoluția Europei. Iar în acest context vreau să vă spun în final cât de important este faptul că avem, să avem un, același, un al cincilea pilon care să garanteze uh, drepturi sociale minime, respectarea drepturilor sociale ale, cetă- ale cetățenilor europeni. Trebuie să se regăsească acest pilon în uh, textele fundamentale ale, uh, care se regăsește regăsește în textele fundamentale ale Uniunii Europene, dar care aici este dată viitorii. deci acesta al cincilea pilon este un element foarte important pe lângă toate aspectele pe care le-am ridicat aici, dar până la urmă eu ce vreau să spun era să-i cer lui Marian să aibă o, o viziune ambițioasă, coerentă și să ne folosim de tot, tot ce am făcut până acum să avem o poziție ambițioasă în noi, Parlamentul European, și nu o poziție neutră sau nu o poziție care să poate fi trecută cu vederea. Aceasta este părerea mea. Vă mulțumesc. Wolf. Da, äh, Wolf Mulțumesc. Colega noastră, Marianne Tyson, um, a preluat o sarcină foarte importantă să elaboreze un proiect în acest domeniu pentru Europa de mâine. Și acest lucru este suficient de greu Uh, fapt îngreunat, ci de faptul că anumite părți, anumite domenii uh, au fost deja acoperite de alte rapoarte, rapoarte de inițiativă și așa mai departe. De asemenea, se creează mai multe dificultăți prin faptul că unele dintre aspecte sunt foarte urgente. Nu cunosc amendamentele de compromis, unii dintre colegi par să aibă, să le fi văzut, eu nu le-am, nu am primit, uh, Însă în cazul în care Mariane se decide să își reducă raportul și să se, concentrează, să se concentreze asupra acelor domenii uh, în care nu avem încă legislație, mi s-ar părea o idee foarte bună. Dacă Gunnar Hockmark se ocupă de managementul crizelor, nu văd de ce ar trebui să mai includem asta odată. Mi se pare important ca acolo unde nu avem legislație, să venim cu propuneri care să aibă oarecare uh, greutate, care să trebuiască să fie luate în considerare de Consiliu și pe care să nu le poată pur și simplu ignora. Apoi, ceea ce va face Consiliul cu sau fără acordul nostru în următoarele luni, uh, și mă refer mai ales la mecanicul, mecanismul unic de supraveghere, uh, E bine, ce se va întâmpla? Va uh, avea o influență mm, foarte importantă asupra Uniunii Europene în următorii ani. De aceea, este foarte important ca noi la Parlament să ne facem auzit, să ne asigurăm că ceea ce este prevăzut la ora actuală este Uh, modificat în așa fel încât să nu fie un pericol pentru Europa. Și pericolul pentru Europa eu îl văd în faptul că, pe de o parte, îmbunătățim modul de uh, funcționare în zona euro, însă în același timp creăm un, un motiv de controversă de care nu vom putea scăpa foarte rapid. Știu că există juriști care spun că nu merge altfel, că nu putem uh, prelua membrii în acest mecanism decât dacă fac deja parte din uh, uh, euro. Și știți uh, cu toții că în momentul în care ceri, uh, pui o întreb- aceeași întrebare la, uh, a do- la doi juriști, vei primi trei răspunsuri diferite. Uh, deci, uh, ministrul finanțelor, uh, Ministerul Finanțelor din Germania spune că uh, se pot include state din afara zonei euro în acest mecanism, serviciul juridic al acestui minister. Și dacă se poate face acest lucru, trebuie să ne asigurăm că se întâmplă. Și trebuie să ne asigurăm că cel puțin cei care s-au asigurat, s-au angajat să uh, adopte euro într-o bună zi, să fie la aceeași masă, cu aceleași uh, obligații și aceleași drepturi. Trebuie să ne asigurăm că găsim uh, soluții pe care să le putem transmite și cetățenilor noștri. Avem noi concepte, noi reglementări, venim cu noi propuneri de fiecare dată, dar uităm că toate aceste lucruri trebuie să fie transmise și cetățenilor, pentru că dacă nu, euroscepticismul va crește din ce în ce mai mult. Și acesta este din nou un astfel de caz. Când un cetățean crede că uh, sistemul, că principiul subsidiarității nu este respectat, nu va sprijini o astfel de inițiativă. Banca Centrală Europeană, dacă ar urma să preia această funcție de supraveghere, poate să fie Um, responsabilă numai pentru sectorul bancar, pentru că nu se poate altfel din punctul de vedere al tratatelor. Acum câțiva ani am discutat despre problema supravegherii și știm că noi suntem de părere că piețele financiare, că nu numai băncile uh, sunt foarte strâns legate unele de celelalte, dar și institu- instituțiile bancare, uh, asigurările și așa mai departe. Uh, de aceea se pune întrebarea dacă nu ar trebui să ne asigurăm că această supraveghere unică uh, este creată în așa fel încât uh, într-o bună zi să devină responsabilă și pentru celelalte părți ale sectorului financiar. Pentru că dacă acestea uh, sunt acceptate și uh, se concentrează, putem să ne confruntăm cu riscuri sistemice. Din nou, trebuie să vedem unde putem contribui și acolo nu ar trebui să ne temem să fim ambițioși, pretențioși, să cerem, să, să provocăm Consiliul. Însă nu cred că ar trebui să includem lucruri care deja sunt incluse în alte rapoarte de inițiativă. Uh, Marian, pentru că beaucoup... Foarte pe scurt, uh, Marian, pentru că s-au spus uh, multe, două remarci. În primul rând, împărtășesc această preocupare de a încerca să fim cât mai ambițioși, trebuie să facem opțiuni, să uh, prioritizăm și nu să dorim să acoperim absolut totul și să ne pronunțăm pe teme care nu sunt atât de incitante. Uh, în lumina ultimelor revoluții, cred că în ceea ce privește tranziția între ceea ce se face în tratat constant și schimbarea uh, tratatelor, avem uh, interesul să sugerăm, poate, ca înainte de orice renegociere a tratatului să ne gândim la ratificare. Și asta cu calm, fără să vizăm o țară anume trebuie să ne punem de acord asupra modalităților de ratificare care să permită fiecarei țări să se pronunțe democratic, să spună da sau nu, după cum doresc, uh, dar fără să, uh, să evităm efectele devastatoare. Uh, cred că trebuie cu adevărat, poate că, Marian, pot să strecor asta undeva în raport, uh, să existe o idee. A fost un proiect de ratificare cu dublă majoritate, nu toate țările. S-a văzut că în anumite texte acest lucru a fost aplicat, oricum, uh, se mai pot întâmpla uh, lucruri până la data în care se va modifica tratatul. Nu o să spun mai mult, însă cred că este un congres care are loc uh, acum și un referendum se pregătește în Regatul Unit. Deci, fără să vreau să vizez o țară anume, însă trebuie să uh, pregătim un mod de ratificare care să permită celor care vor să continue să o facă și celor care nu să nu o facă. Burkhardt. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Marianei, cred că a depus foarte mult efort și a făcut o propunere de raport uh, foarte cuprinzătoare. Din punctul meu de vedere, um, acest document și orice fel de tip de uniune bancară este binevenită. Însă cred că o aprofundare a uniunii monetare poate să funcționeze numai dacă are o bază solidă. Și de aceea, din punctul meu de vedere, anumite uh, dosare legislative sunt foarte importante, cele cu privire la instituțiile financiare, uh, cerințele de capital uh, și așa mai departe. Uh, deci până când aceste reglementări foarte importante nu vor fi adoptate, nu cred că avem o bună bază. Deci, cred că trebuie să ne pregătim bine înainte să putem construi această uh, uniune uh, monetară și bancară. Silvi s-a referit la procesul de ratificare. Cred că modificările de tratat uh, despre care se vorbește atât de mult nu sunt foarte realiste la ora actuală pentru că trebuie să fie, ar trebui să fie ratificate de mai multe state membre în care practic nu există astfel de perspective pentru schimbarea tratatelor. De aceea mi se pare și o idee bună ca acest raport să, uh, să fie făcut mai zvelt, să fie subțiat. Aș dori să subliniez și ceea ce a spus Clint, și anume cu privire la uh, modul în care sunt tratate statele din afara zona, zonei euro și eu cred că se poate ajunge la o uh, separare, la o diviziune deci cred că toată lumea ar trebui să fie inclusă. Încă un detaliu foarte important pentru mine. Este uh, fondul comun de garantare al depozitelor. Mie mi se pare că aceste prevederi nu sunt un nu sunt com, com, compatibile cu votul recent al plenului. Avem un proces care funcționează deja aici și eu cred și sunt de acord și cu mine și alți uh, colegi că ar trebui dusă la bun sfârșit legislația actuală. Asta ar însemna și o garantare uh, comună și ar putea duce la mai mult, mm, la mai mult risc, deci mai există multe lucruri de făcut. Cred că programul este foarte ambițios. Mă întreb dacă vom putea respecta termenul prevăzut pentru vot săptămâna viitoare. Îi urez uh, mult succes doamnei raportor și aștept cu nerăbdare amendamentele de compromis care cu siguranță sunt uh, într-o, într-un stadiu foarte uh, avansat. Mulțumesc, Ole! Mulțumesc, doamnă președinte! Am încredere în uh, doamna raportor că va reuși să obțină uh, uh amendamente de compromis aici. Două aspecte. În primul rând, răspundere și democrație. Mi se par două aspecte foarte importante. Aproape toate documentele prezentate în ultimul an și jumătate, în ultimii doi ani, au subliniat acest uh, aspect al democrației. democrației. Este ceva pur și simplu esențial legitimitate pentru ceea ce facem noi și pentru ceea ce fac uh, și alții. Aceasta trebuie să fie aprofundată pentru că dacă nu vom avea mai multe probleme, probleme decât uh, avem astăzi. Al doilea lucru este ceva la care s-au referit și colegii mei. Știți că eu îmi doresc ca țara mea să uh, adere la, să, să facă parte din zona euro, fac parte dintr-o minoritate în ziua de astăzi și situația nu se îmbunătățește. Însă, divizarea Europei ar fi dezastroasă și nu cred că putem prevedea toate consecințele acestui, acestei posibilități. Și asta înseamnă că nu numai trebuie să spunem că ușile noastre sunt deschise, înseamnă să ascultăm și să facem câteva propuneri care să fie acceptabile pentru statele din afara zonei euro. Și eu includ și Londra și Regatul Unit. S-ar putea să vă înfurie unele dintre remarcile venite de la Londra, însă ar fi un dezastru dacă anumite țări ar fi uh, excluse. Așa că nu trebuie să le dăm nici o șansă să ne arate cu degetul și să spună iată ce fac ăștia pe continent și ne exclud și așa mai departe. Ar fi un dezastru pentru noi toți. Ce-ți spun, Silvi, este fi drăguță cu ei. Sunt, spune, spune doamna Gular. N-au decât să țipe, așa îmi spunea mama întotdeauna. Dacă cineva țipă la tine, nu țipa înapoi. Da, e din Biblie, așa e. Aș vrea numai să subliniez asta. Eu nu am participat în această discuție până acum. Am depus anumite amendamente cu cu colegul Torvald, dar mi se pare un lucru fundamental. Aceasta este discuția pe care o ducem noi în țara mea. Nu le dați uh, șansa celor care caută doar o ocazie să spună, ha, nu vor ca noi să facem parte din Europa, așa că ne descurcăm singuri. Sper așadar că veți fi uh, cu toții uh, amabili și că veți avea deschise cât mai multe uși. În afara raportorului, mai dorește cineva să intervină? Gunnar. Aș dori să sprijin din toată inima ceea ce a spus prietenul meu Oleșmit. Uneori e dezamăgit când nu nu sunt de acord cu ce spune, dar astăzi îl sprijin în totalitate. În totalitate. Discutăm supraveghere uh, și nu cred că poate fi cineva împotriva unei mai bune supravegheri. Și ăsta este un argument foarte bun pentru a ne asigura că nu avem o mai proastă supraveghere. Iar fragmentarea este, prin definiție, slăbirea economiei europene, slăbirea pieței unice, uh, slăbirea piețelor financiare, dar și slăbirea supravegherii. Trebuie să ne asigurăm că, în primul rând, avem uh, manualul unic pentru ca apoi să discutăm pe baza acestuia. Uneori mă, mă îngrijorez când văd că există un fel de concurs pentru inventarea unor noi uniuni Uh, putem să avem și un, o, un trade union, un sindicat, uh, o uniune de tip sindicat. Doamna președinte, eu aș investi în ceea ce numesc Uniunea Europeană. Este economică, este politică, este o piață și este și uh, o uh, o piață, pentru că, o piață comercială. Însă trebuie să menținem Uniunea unită. Fragmentarea este cel mai, cea mai proastă versiune pe care o avem. Trebuie să rămânem uniți și uneori cred că cu toți ar trebui să luăm acest lucru foarte în serios, să, să avem grijă de toată Uniunea Europeană. Nu aud asta foarte des. De foarte multe ori aud mai degrabă propuneri care creează uh, diviziune și nu unitate. N-aș dori să vorbesc despre est, vest, nord, sud, interior, exterior. Acesta este limbajul pe care, limbajul pe care l-auzim des. De ce să nu vorbim despre Uniunea Europeană? Pare să fie o idee radicală în ziua de astăzi, însă acesta ar trebui să fie uh, Um, obiectivul nostru. Și mă bucur că Ole Schmidt este de acord cu mine astăzi. Mulțumesc, cred că Mario era pentru Uniunea Europeană în această dimineață. Marian. Eh, debat. Er Mulțumesc foarte mult. Eh, am reținut mai multe aspecte din această dezbatere. S-a spus în eh, nenumărat, s-a vorbit în nenumărate rânduri de modificarea tratatului. Aici este vorba despre o chestiune pe termen mediu. Trebuie să vedem ce putem face în afara tratatului. am mai spus deja, încă din capul locului, trebuie să avem aici un... să redactăm un raport din proprie inițiativă pe baza articolului 225. Putem uh, să luptăm pentru a câștiga acest drept. Putem să solicităm uh, propunere legislativă. Am uh, obținut în două etape uh, modificarea tratatului. Am folosit această carte de câteva ori, nu prea des, dar putem să o facem și dacă suntem serioși, trebuie să respectăm până la urmă regulile jocului, motiv pentru care nu am uh, vorbi despre ce o să facem pe termen mediu în acest raport, în ceea ce privește modificarea tratatului, fiindcă nu ține de mandatul nostru aici. În al doilea rând. Dacă dorim să mergem și mai departe și să vorbim despre ratificare, e bine, trebuie să lăsăm acest lucru pe seama parlamentelor naționale, fiindcă este îndatorirea lor. Am uh, unele idei uh, care ar necesita modificarea tratatului și care ar uh, face ca Uniunea Monetară și Economică să fie mai interesantă, dar nu putem să facem acest lucru, fiindcă atunci am redactat un raport pe termen lung și nu mai cerem propuneri legislative Comisiei. Nu sunt amendamente care se referă la amendarea tratatul, tratat, uh, tratatului, dar nu am trecut încă prin toate amendamentele. Eu încerc să ajung la, să elaborez amendamentele de compromis bloc cu bloc și vă propun ca raportori din umbră să le analizeze de aproape și să-mi spun apoi dacă sunt nemulțumiți, dacă consideră că că lipsește ceva, atunci să se facă propunere de adăugiri esențiale pentru ei și să vedem dacă se pot uh, incorpora acestea. Uh, poate credeți că um, e ușor să ajungi la un consens. Nu este deloc atrăgătoare această situație. Eu încerc să ajung la o majoritate. Uneori suntem foarte uniți, alteori foarte dezbinați, Până la urmă, acestea fiind spuse, cred că articolul 225 ar trebui să ne permite să avem o majoritate absolută în plenară. Și încerc să țin cont de acest lucru. Da, într-adevăr, caut propuneri care să se bucure de sprijinul comisiei noastre, bineînțeles, dar să se bucure de susținere și în plenară. Este vorba de o majoritate puternică, așa cum v-am mai spus, pentru a putea să ne uh, să avem o poziție puternică față de Consiliu în ceea ce privește legitimitatea democratică și acest aspect este extrem de important iar aici aștept cu nerăbdare raportul Gualtieri. Sunt de părere că putem uh, să mergem mai departe pe această cale, să încercăm să găsim cât mai multe amendamente de compromis uh, se poate și apoi să trecem la vot. Sper, în egală măsură, că nu vă așteptați acum să găsiți o atitudine extremă în aceste amendamente de compromis. S-au uh, spus aici lucruri uh, pe care nu le-am găsit neapărat în amendamente. Nu uitați că suntem constrânși, am uh, elaborat deja uh, un proiect de document uh, pe baza 800 de amendamente. Nu pot acum să refac uh, de la zero, dar aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorii din umbră și sperăm până la urmă că vom ajunge la un rezultat foarte bun. Mulțumesc foarte mult. Calendarul la ora actuală, nu am, am vorbit despre calendar, votul. 15 octombrie, în plenară, va ajunge votul în luna noiembrie. Foarte bine. Mai avem 10 minute până la vot, fiindcă voturile erau programate pentru ora 16.30 și nu au venit încă toți colegii. Deci luăm o pauză până la 4 jumătate. Okay, can you take your seat? Vă rog să vă reluați locurile. Right, thank you very much. Um, any... Vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, Ani Podimata ne-a cerut uh, să intervină uh, repede. Nu știu unde ești, te obișnuiești să stai acolo. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Uh, o știre bună, dacă nu o cunoașteți deja. Se pare că avem uh, primele 11 uh, state membre care vor adopta uh, legea privind cooperarea intensificată, consolidată. Este o decizie istorică care justifică eforturile care au fost făcute în Parlament de mulți ani încoace. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. O să trecem acum la vot. Legislația europeană comună în materie de vânzare. Marian, ai fost foarte activă, este raportul tău. Suntem gata să votăm. Vreți să verificăm cartelele? nu are, vă rog să ridicați mâna. Eu nu am uh, cartela de vot. Cine nu mai are cartela de vot? Avem 33 de uh, cartele care sunt uh, conectate. Numai la 26 s-a apăsat butonul o cartelă în plus la S și D. Uh, un membru S și D trebuie să își uh, scoată cartela, să o deconecteze. Amendamentul 10. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 cu amendamentul oral. Votăm în primul rând amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și amendamentul cu amendamentul oral pentru, împotrivă, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, 14 a devenit caduc, 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 16 a fost retras, Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, 21 este retras. 22. În primul rând, un amendament oral propus de raportor. amendament oral la 22 pentru, împotriva abținere adoptat și acum 22 în forma modificată pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul B pentru, împotriva abțineri adoptat amendamentul 25 cu un amendament oral, în primul rând amendament oral pentru împotriva abțineri adoptat, 25 amendat uh, pentru împotriva abțineri adoptat, 26 și 27 sunt retrase, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri adoptat, 2 pentru împotriva abțineri adoptat, 3 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul C pentru, împotriva abțineri, adoptat. Votăm uh, textul modificat, să facem electronic. Să închidem votul. Trebuie să mai adaug și votul meu. 34 pentru, inclusiv votul meu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 MV1 pentru împotrivă abțineri adoptat 1 amen, uh, în forma modificată adoptat NV2 pentru împotrivă abțineri respins 90 pentru împotrivă abțineri adoptat 91 pentru împotrivă abțineri adoptat 92 a fost acoperit, 93 și el, 94 este și acesta acoperit de R, compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 100 este și el acoperit, așa încât trecem la 101, amendamentul oral mai întâi, pentru, Amendamentul oral împotriva abțineri adoptat și 101 în versiunea modificată pentru împotriva abțineri adoptat. 102 pentru împotriva abțineri adoptat. 103 pentru împotriva abțineri. Putem să verificăm 103. S-a închis votul. 22 pentru și 19 împotrivă. Adoptat. AF. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. AG. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. AH. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. AI. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. AJ pentru împotrivă abțineri adoptat. 123 pentru împotrivă abțineri respins. Jurii 3 pentru împotrivă abțineri respins. 124 pentru împotrivă abțineri respins. NV3 pentru împotrivă abțineri adoptat, jurii 4 pentru împotrivă abțineri respins, jurii 5 Nu. A devenit caduc 125 pentru abțineri adoptat, jurii 6 pentru împotrivă abțineri respins. Să votăm electronic textul în forma modificată. S-a vot, deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis, 39 pentru, uh, nimeni împotrivă și o singură abținere să facem acum același lucru cu o rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Votați în continuare. Cineva încă nu a apăsat butonul. Mulțumesc. 39 pentru, nimeni împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc foarte mult. Bună treabă ai făcut, Alin. Deste deci, partea a doua. Trecem mai departe la directivă. Este toată lumea gata. All those in favor. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Compromisul B. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 de la Live pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm, fiindcă văd că părerile sunt împărțite. Everybody's voted, votes closed. Închide votul. Se adoptă 20 la 19 cu o singură abținere. Trecem acum la E. Compromisul E. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Jurii 11, nu, e caduc. Libe 16, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 17 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Jurii 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 1. Votăm în bloc? Nu. Nu putem.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 Mai a rămas o persoană, a votat toată lumea, mai e cineva, se închide votul. 23 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. K pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul acesta e caduc. Votăm numai dacă se adoptă. Libe 2 pentru. Libe 2 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe 9 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm electronic Libe 9. One more to vote, thank you. Mai rămas o persoană, mulțumesc, se închide votul. 21 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. Haideți să, uh, uh, să votăm textul astfel amendat electronic, să deschide votul. One more to Mai rămas o persoană. Oops. I'm closing the vote. Se închide votul. 39 pentru. Nu e nicio persoană împotrivă și o singură abținere. Cam ca înainte. Votăm uh, rezoluția legislativă. Ce faceți? Nu vă ridicați și plecați, nu scoateți cartelele de vot. Mai trebuie să voteze două persoane. Haideți, încă o persoană, mulțumesc. 39 pentru, 0 împotrivă, o abținere. Felicitări, același scor. Dați-mi uh, voie să vă spun, fiindcă mă felicitați că uh, am avut uh, o echipă de raportori din umbră extraordinară, care trebuie să le mulțumesc, care mi-au dat sugestii extraordinare și asistenții, mai ales Argentina, care m-au ajutat enorm. Mulțumesc foarte mult. Raportorul, un raportor a spus că își dorește să înceapă negocierile pentru a ajunge la un acord din prima lectură pe baza acestui dosar, în conformitate cu procedura existentă președinta, raportorul și raportorii din umbră vor alcătui echipa de negociere și aveți uh, dosarul care va, a fost uh, votat acum în comisie. Vă vom uh, înștiința despre evoluția acestor negocieri. Dar uh, mai avem până la Consiliu, mai avem o lună și ceva până la dialogurile tripartite. Cine dorește să ia cuvântul? Robert. Eu unul sunt de părere că e o greșeală, ar trebui să ajungem mai întâi în plenară, să votăm textul, să nu votăm rezoluția și abia apoi să începem discuțiile cu Consiliul. Nu este o procedură prea democrată aceasta. Ar trebui să respectăm dreptul fiecărui membru al Parlamentului European de a înainta amendamente dacă dorește acest lucru. Dacă, iar în cazul în care negociem direct cu Consiliul acum, vom ajunge să avem un compromis care care nu ne va mai permite nouă să influențăm acest text. Deci mă opun acestei proceduri. Mulțumesc, Robert, spune doamna președinte. În comisie am uh, mai uh, folosit uh, această procedură de a ajunge în plenare în momentul în care suntem într-o situație de blocaj. Este un mod de a face presiune Înțeleg uh, foarte bine care este poziția ta, dar și ce altă procedură, modalitate își poate aduce roade. Dacă nu cumva se ridică obiecții serioase cu privire la începerea negocierilor, o să conchid că am ajuns la un acord. Corin, cred că aici uh, argumentul în momentul în care ajungem la plenară nu este doar cel al presiunii exercitate, ci a unui mandat puternic pe care îl primim de la plenară. Cred că ar fi bine să ajungem în plenară. Asta dacă nu cumva există motive obiective care, pentru care nu ar trebui să facem acest lucru. Dar nu văd de ce. De ce nu, de ce nu mergem cu acest dosar în plenar? Cred că 39 la 0, acest scor în comisie indică un mandat foarte puternic. Doamna raportor a spus că uh, dorește să negocieze. Doamna raportor, da, dați-mi cuvântul, sigur. Uh, înțeleg ce spune Robert și uh, uneori, într-adevăr, nu suntem pe aceeași lungime de undă, suntem scindați, dar pe marginea acestui dosar am discutat îndelung și cu domnul comisar Barnier, am avut o audiere destul de importantă, iar acest uh, subiect este de mare însemnătate. Încercăm să rezolvăm niște lacune unde comisia ne-a cerut să ne grăbim acțiunea, ceea ce nu înseamnă că renunțăm la unele lucruri, dar problema este că nu avem nu avem uh, un slot în plenară, nu avem timp. Uh, eu și eu aș fi zis să mergem în plenară dacă situația ar fi fost controversată, dar nu este controversată și cred că trebuie să dăm bice și să ajungem la negocieri cu uh, Consiliul. Acum avem un avantaj, anume Consiliul este în urma noastră, ceea ce înseamnă că noi avem posibilitatea de a stabili ordinea de zi. Dacă așteptăm apoi să ajungem în plenară, va fi prea târziu. Sunt de acord cu Robert la nivel de principiu, dar cred că trebuie să aplicăm acum regula în mod flexibil pentru a ne Uh, pentru a fi în folosul intereselor noastre până la urmă. Mulțumesc. Sven. După mine există două chestii, chestiuni diferite. Odată raportul acesta și pe de altă parte argumentul general înaintat de Robert. Cred că argumentul mai general trebuie să fie discutat uh, pe îndelete. Dar nu s-au ridicat obiecții cu privire la acest raport anume, în ceea ce privește motivul pentru care trebuie să ajungă în plenare. Înțeleg care este abordarea și raționamentul general, s-a discutat în diverse, în mai multe comisii acest lucru, dar eu unul cred că în momentul în care am a avut rapoarte tehnice în comisie, nu s-au înaintat prea multe amendamente, cel mai adesea rapoartele din proprie inițiativă ECON ă, trec neschimbate prin plenară, fiindcă dacă noi suntem de acord, înseamnă că în comisie înseamnă că dăm, conferim oarecare autoritate în dosarul lui și asta, acest lucru este valabil, uh, mulțumită muncii doamnei raportor, este valabil și pentru acest raport. Deci nu văd de ce ar trebui să transmite, transmitem semnalul că, este o, că avem o problemă cu acest raport. Și eu nu cred că uh, Uh, consolidăm lucrurile, nu facem decât să tărăgănăm lucrurile și cred că uh, am putea să dezbatem această chestiune, să vedem uh, ce facem la coordonator și apoi la comisie, fiindcă argumentul lui Robert e de ordin general, dar eu nu văd de ce la acest raport anume am avea vreun motiv să schimbăm procedura normală. Aceasta este părerea mea. Sirpa. Sunt întru totul de acord cu Robert uh, și Corin în ceea ce privește procedura de a ajunge în plenară. E o chestiune de principiu care se aplică în majoritatea cazurilor. Dar aici sunt de acord cu doamna raportor. Cred că putem face lucrurile altfel acum, fiindcă am înțeles eu, la nivelul grupurilor politici, politice, nivelul Consiliului și Comisiei, este că această, acest subiect nu pune probleme și se bucură de un consens uh, vast, ceea ce înseamnă că nu avem prea multe aspecte de negociat, de schimbat la plenară sau nici, nici măcar Consiliul până la urmă. Eu cred că am putea să grăbim lucrurile dat fiind, dat fiind natura tehnică a acestui dosar. Dar sunt gata să ascult argumentele. Ar fi foarte bine să discute coordonatorii acest lucru și să mm, vedem care este poziția generală. Vă mulțumesc. Eu nu cred că e nevoie să luați cu toții cuvântul acum pe marginea acestui subiect, Silvi. Vreau să vă spun că suntem de acord cu ce a spus Alin, chiar dacă din uh, motive evidente suntem de acord și cu Robert. Da, înțeleg foarte bine uh, faptul că există păreri divergente. Înțeleg foarte bine ce spune Robert, dar uh, la ce am făcut la pachetul privind supravegherea dacă nu am fi putut să uh, să votăm așa cum am făcut și am făcut Consiliul să transpire vara. Uh, Iată, după aceea am fi, uh, am, am fi negociat ce am, care ar fi fost elementul nostru de a exercita presiune. Deci eu cred că este un instrument foarte valoros. Dacă am ajunge la plenare de două ori și ne gândim și la această posibilitate, la alt raport, dacă am putea ajunge la plenare de două ori, o dată acum și după aceea uh, a doua oară pentru a exercita presiune și m-aș bucura foarte mult, fiindcă toată lumea s-ar bucura și eu și Robert și am uh, respectat procedura democratică și eu aș putea să pun presiune. Dar uh, acum cred că e mai bine să fim de acord cu doamna raportor. Marcus. Nici eu nu aș vrea să prelungesc uh, procedura însă aceste lucruri sunt legate. Eu mă întreb de ce aș merge eu în plen, cu toate că am avut un vot foarte clar la MIFID și MIFIR. Eu cred că e mai bine să mergem în plen, pentru că atunci, până la urmă, le dăm tuturor colegilor posibilitatea de a participa la acest dosar și ar trebui să ne bucure că mergem cu Mifid și Mifir în plen. Ok. Uh, we'll... Bun. Haideți să trecem mai departe. Eliza. Văd că doriți să luați cuvântul. Eu sunt de acord cu Arlin nu ar trebui să facem o excepție pentru acest raport. Sunt de acord în principiu cu Robert. Dar gata, haideți să mergem mai departe și să luăm o hotărâre, fiindcă altfel pierdem prea mult timp. La nivel de principiu sunt de acord cu Robert, dar în ceea ce privește acest caz anume, uh, nu văd de ce am putea să... ar trebui să schimbăm regulile, fiindcă avem un mandat destul de puternic și uh, astfel grăbim lucrurile. Deocamdată, domnul Bulman, aș dori să vă propun să... Eu înțeleg foarte bine ambele puncte de vedere. Haideți să ajungem la cel mai mic numitor comun, și anume, dumneavoastră, doamna președinte, constatați că există o, un dezacord, regula este să ajungem să ajungem la plenară. Corin, care vorbea despre consolidarea poziției și asta la dezbaterea privind pachetul celor șase măsuri s-a ridicat și atunci. Sunt, eu, eu cred că acest numitor, cel mai mic numitor comun ar fi cea mai bună idee, fiindcă, așa cum spune Robert, câteodată este cel mai bine să ajungem în plenară. Bun, doamna președinte, atunci o să facem ce dorește doamna raportor noi am făcut deja, am armonizat deja raportul Arlin și Marcos. Acum uh, avem negocieri la două dialoguri tripartite care acestea sunt importante și nu votul de la plenară. Bun. Următorul vot, semestrul european uh, pentru coordonarea politicilor economice. Card away. Okay. Um, I do wish we had a standard way of doing these uh, voting lists. yeah, it's okay. I, right, first of all, um, we have an... Bun. Începem cu un amendament oral. Începem cu un amendament oral la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri. Amendamentul oral este respins. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO devine caduc. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral la compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, amendamentul oral este respins. Compromisul C. Vă rog, voi, vom verifica amendamentul oral la compromisul C. Verificăm electronic. Este vorba doar de amendamentul oral. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 24 împotrivă. Compromisul C. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, stați un pic, spune doamna președinte, putem relua 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul E. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, amendamentul Comisiei pentru Ocupare. La aliniatul 24. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Fiecare membru al secretariatului, spune doamna președinte, are un mod preferat pentru listele de vot. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral la amendamentul 51. Întâi amendamentul oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 51, uh, așa cum a fost modificat, pentru împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru uh, devine caduc. Spune doamna președinte, trecem la compromisul I pentru lângă amendamentul 51 este uh, scris că trebuie mers la compromisul I. Compromisul I pentru împotrivă abțineri se adoptă. De ce este aici scris amendamentul 54, spune doamna președinte. Bun. Deci, uh, trecem la uh, amendamentul de la aliniatul 22 al Comisiei Emplă. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se, res, se uh, adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament ă, oral la amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, votăm amendamentul Doriți să verificăm? Verificăm amendamentul oral al ALDE la amendamentul 57. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 22 la 17. Acum amendamentul 57, așa cum a fost modificat, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic pentru că nu a fost foarte clar. Votăm amendamentul 57. Amendamentul modificat este respins. Trecem acum la amendamentul 59, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este clar. Putem verifica prima parte din 59. Lipsesc câteva mâini ridicate pe la mijloc. Lipsește un semnal la mijloc. Nu, sper ca cineva totuși uh, să-mi spună cum uh, trebuie să votez. Mulțumesc! Este respins. Putem să votăm a doua parte singură? Bănuiesc că putem. Deci votăm a doua parte. Să votăm electronic. Pentru a doua parte trebuie să eliminăm uh, prima formulare, in the letter, Deci putem vota. Votăm a doua parte. Dacă nu vă place, votați împotrivă. Este modul în care se procedează de obicei. Se respinge cu 15 pentru 25 împotrivă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul J. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul Comisiei de Buget la aliniatul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 63. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la compromisul K. Pe aceeași pagină. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge 73 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 74 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 75 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 76 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul L. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral um, la compromisul M din partea ALDE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica, vă rog. A votat toată lumea. Se respinge 19 pentru 21 împotrivă. Avem acum un amendament oral din partea verzilor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și acesta. Acum avem compromisul M pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar să verificăm totuși. Este a doua parte din compromisul M. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu 20 la 19. Compromisul N. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul Comisiei pentru Ocupare pentru împotrivă abțineri se respinge. AFCO 6 pentru împotrivă abțineri abțineri nu văd ce se întâmplă la mijloc. Putem verifica electronic? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 19. Cred că a meritat să verificăm. AFCO la aliniatul 4. Cine este pentru, împotrivă? Am să vă rog să verificăm. Îmi pare rău, dar am să-i rog pe cei de la ALDE să ridice mâinile sau să facă un semn cu privire la cum votează. Deci AFCO la aliniatul 4. A votat toată lumea, s-a închis votul. O persoană nu a votat. Presupun că intenționat. S-a închis votul. 23 pentru, 16 împotrivă. AFCO 5 pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 103 pentru, împotrivă, nu e foarte clar. 103, verificăm, vă rog. Bun, 15 pentru, 22 împotrivă, se respinge compromisul Q. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 nu a fost adoptat, deci votăm Ample 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul T, Care a fost rezultatul votului la 114? Întreabă doamna Ferreira. Este respins. Drept urmare, am votat Ample 34, respins de asemenea. Compromisul T. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele nu se votează. Următorul pe care trebuie să-l votăm este Empel 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empel 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Empel 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. Ample 23 pentru, împotriva abțineri se respinge. Ample 27 pentru, împotriva abțineri se respinge. Ample 33 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, Ample 36 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Trecem acum la amendamentele IMCO. IMCO 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 5 pentru împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm totuși. Este vorba de IMCO 5. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă cu 19 la 18. IMCO 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFCO 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm 13. Uh, deci, AFCO 13. A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 pentru, 14 împotrivă. Se adoptă așadar. AFCO 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFCO 15 pentru împotrivă abțineri. Am să vă rog să verificăm AFCO 15 pentru că nu este foarte clar. A votat toată lumea. Votați acum. Votul s-a închis. Se respinge. 19 împotrivă. AFCO 18 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Cu 22 împotrivă, 16 pentru. AFCO 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FEM 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FEM 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FEM 6 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se respinge. fem 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. fem 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. fem 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. fem 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. fem 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. fem 12 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Să verificăm FEM 12, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a închis votul, 18 pentru, 20 împotrivă, se respinge. Considerentele. Amendamentul 4. Cine este pentru, împotrivă, Să verificăm electronic. S-a închis votul, se respinge, 19 la 19. Textul original, considerentul A, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Textul original, nu. Trecem direct la amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample A. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample C. Nu trebuie votat. Ample D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM A. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM B. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM C pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mai departe, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trimiterile până la 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. Amendament, uh, amendamentul în bloc uh, oral al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce am făcut? Întreabă doamna uh, președinte. Le-am votat pe toate. Uh, referirea 39. Uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Textul original. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 1. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 2. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum textul așa cum a fost el modificat. Vot electronic, vă rog. A votat toată lumea. Mai trebuie să voteze câteva persoane. Vă mulțumesc. S-a închis votul. Și 30 de voturi pentru, 8 împotrivă și nicio abținere. Mulțumim foarte mult! Și cu aceasta se încheie voturile. I, I will. <laughs> and thank you very much, everybody. We now, I'll hand the chair over to Pablo, who will... Mulțumesc, îi voi da um, rolul de președinte lui Pablo, care va prezida pentru ultimul punct pe ordinea de zi. Mulțumesc.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 în 2011 și finanțe publice în 2012. Uh, Așadar, dau cuvântul domnului Palone. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu cât se poate de succint, pentru că dragii mei colegi sunt obosiți și știu că au uh, citit proiectul de raport. Am uh, împărțit uh, programul în patru părți uh, importante. Situația actuală, diferențele între țări, consolidarea bugetelor și, în ultimul rând, al patrulea grup, importanța creșterii. Cred că este, de fapt, principalul punct în acest raport. Cred că s-a făcut uh, mult, însă totuși există diferențe în privința competitivității între țări, și anume diferențe în dezvoltarea economică și din punct de vedere al stabilității politicilor. Guvernanța economică pentru care a votat Europa e vorba de six-pack și two-pack. Uh, dacă adăugăm la acestea compactul fiscal, și tot uh, ceea ce am făcut uh, în cadrul mecanismului de stabilitate, o să vedeți că am făcut pași importanți înainte. Însă tot nu este suficient ceea ce am făcut. Am sporit credibilitatea Europei și ne-am apropiat uh, mai mult de obiectivele bugetare. Dar tot uh, nu este suficient, așa încât uh, dacă trecem mai departe la a doua parte a raportului meu, veți vedea diferențele între țări. Puteți uh, vedea că ele sunt uh, substanțiale din punct de vedere al uh, eco uh, creșterii economice și stabilitatea politicilor și al finanțelor publice, diferențe între nord și sud și țările din centrul Europei și există o diferență din punct de vedere al competitivității economice și asta din mai multe motive începând cu un nivel ridicat de birocrație în unele țări, un context de afaceri care este favorabil uh, unor companii în unele țări, în altele nu. Asta în funcție de cât de centralizată, de computerizată uh, este țara respectivă, cât de receptivă este la cercetare și așa mai departe. Desigur, asta înseamnă că e nevoie de strategii diversificate de la o țară la alta sau, să spunem lucrurilor altfel, recomandările pe care Consiliul le-a făcut în semestrul european nu pot fi aceleași pentru fiecare țară, dată fiind diferența între țări. Situația este diferită. Sunt țări uh, care au uh, nevoie de mai mult, altele de mai puțin. Uh, în unele țări e nevoie de ajustări structurale mari, iar în alte țări datoria suverană este foarte mare. Uh, atunci când ajungem la chestiunea bugetului și aproape am încheiat, e nevoie de un echilibru sănătos în finanțele publice, deci e nevoie de ocupare și de creștere. Unele țări, inclusiv țara mea, nu încerc să îmi ascund capul nisip, Uh, trăiesc uh, uh, mult peste posibilitățile lor și povara datoriei publice va apăsa asupra generațiilor viitoare. Dar trebuie să mai spunem și altceva în această privință. Trebuie să consolidăm finanțele publice. Am făcut mult, însă trebuie să facem și mai mult. Comisia va trebui să evalueze ce s-a făcut de către aceste, aceste țări în lumina eforturilor pozitive pe care aceste țări le-au făcut. Dar trebuie spus și un alt element cât se poate declar. În gândirea mea economică, cel puțin, consolidarea bugetelor ar trebui să însemne reducerea uh, cheltuielilor publice și nu creșterea veniturilor. Pentru că dacă reduci uh, cheltuielile, reduci impactul programului și ai posibilități mai mari de creștere pe termen scurt și mediu. Deci uh, statele membre trebuie în măsura uh, posibilului să evite creșterea presiunii fiscale, pentru că acest lucru are un efect asupra companiilor și asupra locurilor de muncă. Pe de altă parte, dacă se taie cheltuielile curente, trebuie să uh, le evidențiezi contabil, pentru că atunci intri într-un uh, cerc vicios și cu greu mai ieși din acest cerc vicios. Așadar, creșterea este importantă pentru datoria publică. Punctul meu de pornire este că măsurile de austeritate nu sunt suficiente. Trebuie să reduci uh, povara fiscală. Există riscul unui cerc vicios pentru că reducerile nu vor mai fi suficiente. Trebuie așadar să consolidăm uh, creșterea, nu să fim dogmatici, ci din contă. Trebuie să fim realiști și pragmatici. Dacă nu avem creștere economică, nu o să reușim să avem finanțe publice consolidate. Așadar, trebuie reduse uh, cheltuielile curente, nu numai să sporim uh, taxele. Mulțumesc, domnule uh, Palone. O să dau cuvântul domnului Iamniu pentru socialiști. Mulțumesc, domnule, mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport care uh, în mod uh, prezintă în mod succint lucrurile și contrar celor prezentate este extrem de dogmatic atunci când este vorba de analiza politicilor bugetare, pentru că aici ajungem la esența dezbaterii politice în prezent, și anume ce politică bugetară trebuie promovată atunci când ne confruntăm cu o recesiune care se instalează în Europa. Și uh, Parlamentul trebuie să se uh, Uh, pronunțe asupra a doua rapoarte ale DG ECFIN din 2011 uh, și 2012, însă contextul a evoluat și dacă în septembrie 2011 unii mai puteau să creadă că consolidarea și reforma structurală vor lansa uh, creșterea, dată fiind indica, dați fiind indicatorii de atunci, astăzi este greu să mai susținem această teză aprig 1,4% uh, pe Eurostat, minus 0,2% în medie în al doilea uh, trimestrul 2012 și totuși guvernele au făcut ceea ce li s-a cerut de mai bine de 2 ani încoace. Și, din fericire, raportul Comisiei nu poate decât să constate, și citez, economia europeană nu uh, a uh, atins așteptările care au fost uh, exprimate anul trecut. Metodele preconizate în trecut au eșuat. Dacă austeritatea ar fi funcționat, șomajul s-ar fi uh, redus și Grecia uh, ar fi fost economia cea mai competitivă din uh, lume cu salariul uh, său uh, minim de 650 de euro. Este un punct asupra căruia ați insistat în prezentarea dumneavoastră. Am cheltuit uh, prea mult și de asta s-au mărit deficitele sau pentru că au scăzut impozitele în majoritatea țărilor. Dacă vedem ce se întâmplă de 10 ani, majoritatea țărilor și-au limitat cheltuielile însă au uh, scăzut uh, intrările uh, la buget din colectarea impozitelor. Recunoașteți într-unul dintre pasajele raportului că atunci când e vorba de cheltuieli, nu trebuie reduse cheltuielile de investiții publice. Și vă atrag atenția asupra uh, unui punct din versiunea franceză unde se spune că la punctul 9 nu e vorba un, de un considerent, ci la punctul 9, pagina 5, în versiunea franceză, se reamintește că elementul esențial o însănătoșire Uh, presupune o creștere a cheltuielilor. De fapt, trebuie să reducem uh, cheltuielile și să nu uh, creștem impozitele. Cred că este o greșeală aici. Mi se pare că nu asta este ideea de la care porniți. Acum, revenind pe o notă mai serioasă, în iunie a avut loc o cotitură în dezbaterea politică. La summitul din 28 și 29 iunie s-a recunoscut că această strategie ar trebui cel puțin să fie revizuită. Și pactul de creștere care a fost încheiat arată că ar fi trebuit să se mobilizeze resurse pentru a angaja uh, Uh, cheltuielile. 120 de miliarde au fost menționate pentru a susține investițiile. De la această dată, Banca Centrală a anunțat că va interveni pentru a reduce specula cu uh, datoriile suverane. Spania și Portugalia au obținut o renegociere a calendarului de reducere a deficitului pentru că știau că nu pot să atingă obiectivul de 3% în 2013 în contextul recesiunii. Domnul Mario Monti a evocat uh, necesitatea regulii de aur, uh, excluzând investițiile publice, pentru că Italia are excedente primare în bugetul său totuși domnul Monti, care a făcut reformele structurale crede că trebuie să se facă ceva astăzi în direcția investițiilor publice. Pactul de creștere a permis să ne afirmăm abordarea noastră a consolidării fiscale, care rămâne în continuare pe termen mediu de dorit. S-a spus că statele, statele membre trebuie să aibă strategii de consolidare diferențiate care să favorizeze creșterea și trebuie să se promoveze investițiile uh, care aduc beneficii în viitor. Îmi pare rău că nu regăsesc noua abordare care este pe cale de a fi discutată la scară europeană. Nu e cazul să mai menționăm uh, rețetele comisiei care au dat greș. Este rolul uh, Parlamentului uh, de a face un pas înainte și sper că împreună cu dumneavoastră, domnule raportor, să evităm un pas înapoi în acest dosar. Mulțumesc foarte mult. În numele liberalilor dau cuvântul uh, domnului Tremosa. O să vorbesc uh, în limba italiană în uh, onoarea domnului Palone, autorul acestui raport. Cred că este foarte ușor pentru liberal să susțină raportul, pentru că sunt atâtea puncte în acest raport cu care suntem de acord. De exemplu, cred că un buget echilibrat este o condiție pentru uh, creștere. Și dacă mă gândesc la exemplul Spaniei, putem vedea că în ultimii patru ani nu am asistat la introducerea unor măsuri de austeritate. Mulți au vorbit despre asta, însă timp de patru ani nu au fost uh, aplicate astfel de măsuri. Se fac acum uh, eforturi pentru reducerea deficitului public. Oamenii nu mai au economii pentru a mai face investiție. Asistăm la o rată de 50% a investițiilor în comparație cu PIB-ul. Deci, uh, colegul meu francez, colegul socialist, în uh, Suedia, în anii 90, S-a putut, putut vorbi despre austeritate, auster, austeritate ca o condiție prealabilă a creșterii. În uh, primul an, când am fost uh, în guvern, am uh, tăiat cheltuielile publice cu circa 10% din PIB a fost o reducere generală la toate capitolele bugetare și pentru a reechilibra bugetul cu doi ani mai târziu uh, s-a ieșit din criza economică, iar astăzi persoana respectivă merge peste tot, ține conferințe uh, în lume în legătură cu depășirea crizei. Nu e o chestiune de dogmatică, ci uh, trebuie să vedem care este experiența noastră în domeniu. Noi, ca liberali, considerăm că un buget uh, echilibrat uh, este cheia pentru creștere și recuperare. Împreună cu domnul Palone, sunt de acord că Realizarea acestui echilibru înseamnă reducerea cheltuielor înainte de a crește uh, taxele. Trebuie să analizăm fiecare caz în parte. Însă cred că suntem cu toții de acord în această privință. De asemenea, cred că sunt state membre care pot să își reducă cheltuielile publice atunci când vorbim, de exemplu, despre infrastructuri. De multe ori vedem că Uh, lucrează cu o viteză care nu poate să fie uh, explicată. De asemenea, asistăm la o sporire a numărului personalului din administrația publică, ceea ce, după părerea noastră, nu este necesar. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la acest raport este punctul 14, unde se vorbește despre statele membre și responsabilitățile la diferite niveluri de guvernanță regională, locală și centrală. Cred că nu trebuie să analizăm doar cifrele uh, totale. Trebuie să vedem și descentralizat uh, aceste cifre. În Spania avem o descentralizare a cheltuielilor, iar în alte țări se poate constata că unele regiuni cheltuie mult mai mult decât veniturile pe care le generează. În alte privințe sunt de acord cu raportorul și cred că va fi ușor să se ajungă la un acord. Vă mulțumesc! În numele verzilor, domnul Gigold. Uh, well, Several quick remarks. Da, pe scurt, eu îl locuiesc pe Bas Eichhout, raportorul din umbră. Poziția noastră este asemănătoare. Considerăm că avem nevoie de finanțe publice durabile. În egală măsură și metodologia este importantă. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că ra, modul în care a, a raportat uh, Comisia asupra finanțelor publice este bun și uh, e binevenit faptul că se analizează în amănunt acest dosar. M-am ocupat de ultimul uh, raport care se referea la acest subiect și cred că raportul ar trebui să fie mult mai amănunțit decât proiectul care ne-a survenit de la comisie, fiindcă comisia a analizat îndeaproape chestiuni importante, cum ar fi eh, efectul eh, de, multiplic, de multiplicator și așa mai departe. Avem și multe cazuri anume și cifre în, raportul, în documentul comisiei, iar în acest raport, nu, din acest raport nu reiese foarte clar care este datoria noastră de a face observații asupra poziției comisiei și ar trebui să jucăm aici cartea instituțională și să reiasă acest lucru foarte clar din eh, proiectul de document. Sunt de acord cu majoritatea afirmațiilor generale făcute de raportor în ceea ce privește importanța unor finanțe publice solide, echilibrate și așa mai departe. Am discutat în nenumărate rânduri acest lucru, astfel încât nu vreau să reiau această discuție, dar nu suntem de acord cu următorul lucru, și anume faptul că se fac afirmații a priori conform cărora reechilibrarea ar trebui să aibă loc uh, la nivelul, chel, la nivelul cheltuielilor și nu la nivelul veniturilor. Nivelul presiunii fiscale și efectul său asupra economiei și asupra creșterii economice nu este foarte clar. Țările scandinave, de pilde, au uh, venituri fiscale ridicate și sunt unele dintre cele mai uh, bogate și mai fericite țări din lume din, iar alte țări uh, unde regimul fiscal este mai redus, dar uh, unde se ridică semne de întrebare, inclusiv țara unde ne, aflăm acum, unde ne aflăm acum, dar aceasta este o, doar o remarcă asupra căreia nu doresc să zăbovesc. Deci, important este uh, important nu este cât de mare este venitul fiscal, ci cine plătește și cum este folosit astfel încât uh, generalizări despre afirmații generale despre modul în care Uh, poți depăși problemele de finanțe publice, nu ar trebui să uh, fie general valabile. Câteodată este o idee bună să reduci cheltuielile, alteori să, să mărești impozitele. Uneori uh, este o idee bună să investești în creștere. Întotdeauna este vorba de un mix de politici. Nu vreau să facem afirmații generale, cum am spus. Apoi, uh, în uh, procesul necesar de reechilibrare a bugetelor uh, publice, trebuie să nu precupețim niciun efort aici, trebuie să respectăm obiectivele uh, Europa 2020 și să fim foarte atenți ca măsurile pe care le luăm să nu aducă atingere obiectivelor pe care trebuie să le respectăm și pe care le-am votat. Astfel încât considerăm că trebuie să avem o formulare foarte uh, ferm cu privire la ambele aspecte. Odată în ceea ce privește rezolvarea problemelor de finanțe publice și în ceea ce privește combaterea sărăciei, reducerea somajului și, investi- somajului și investițiile uh, pentru viitor. Vom înainta un, uh, un amendament în acest sens, bineînțeles. Uh, sunt convins că vom colabora excelent ca și în trecut Sper uh, să avem până la urmă un mesaj foarte puternic. Mi se pare că avem o problemă de interpretare aici. Uh, eu vorbesc totuși engleză acum și nu cred că vorbesc engleză atât de prost încât să nu mă puteți înțelege. Your English is very good, Sven. Sven, vorbește engleză foarte bine, mulțumesc. Nu avem membri de la ECR sau GUE, deci dau cuvântul imediat membrilor comisiei care doresc să ia cuvântul. Până acum doar doamna Podimata. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și pentru observațiile introductive. Aș dori să vă spun câte ceva despre marginea acestui subiect foarte interesant pentru mine. În primul rând, dați-mi voie să vă reamintesc că, dat fiind că ne aflăm în uh, miezul unei uh, crize economice și uh, sociale grave, trebuie să nu uităm faptul că există unele întrebări de ce și cum, care necesită răspuns. Vreau să vă reamintesc, acestea fiind spuse, că finanțele publice uh, nu s-au prăbușit nu numai dintr-o vină alocată la nivel național, iar, că, iar și faptul că această criză nu se datorează numai eșecului finanțelor publice. Bineînțeles, acest lucru aduce cu sine o răspundere națională care trebuie să fie recunoscută și de care trebuie să țină cont, bineînțeles, dar uh, consecințele și, bineînțeles, sunt conștientă de consecințele politice ale acestei recunoașteri, dar trebuie să ținem cont și de faptul că eșecul acestui sector țin și de unele probleme sistemice mai răspândite pe care trebuie să le recunoaștem trebuie să le recunoaștem existența, chiar și acum, în Uniunea Monetară și Economică. Acum, pentru a, răsp- uh, pentru a răspunde la aceste întrebări, de ce și cum, uh, trebuie să depășim contextul de criză economică și să uh, și nu putem să ne concentrăm numai asupra anumitor țări, încercând să răspundem acestor întrebări, fiindcă atunci n-am uh, intrat pe o cale greșită. Consolidarea fiscală este o necesitate în continuare, fără îndoială, atât la nivel economic cât și social. Este o condiție sine qua non pentru creștere, dat fiind că este o condiție sine qua non în ceea ce privește nivelul de certitudine necesar fiecărui actor economic pentru a-și desfășura activitatea, cumpărare, vânzare și așa mai departe. Dar, în același timp, consolidarea fiscală, încrederea pe care o generează economiile noastre, sunt, și trebuie să recunoaștem acest lucru, că sunt subminate de cercul vicios al austerității și recesiunei, iar unele țări, Liam a vorbit despre Grecia, dar nu numai, avem și alte țări, Irlanda, Portugalia, Spania, care care au aplicat în mod consecvent măsurile care li s-a cerut să fie aplicate, deci au operat reduceri masive în ultimii ani în uh, uh, mai mult sau mai puțin și uh, recesiunea le dă mai puține șanse de redresare și vreau să revin la țara mea. Pentru fiecare 100 de euro de reduceri, um, deficitul fiscal care a, fost, care a fost umplut este mai puțin de 80 de euro. Trebuie să ținem cont în egală măsură că analiza viabilă a oricărui proiect economic, inclusiv proiectele de privatizare pentru care criticile au fost severe, nu au întrunit criteriile necesare pentru, pentru investitori. În afară de problemele economice, acum ne confruntăm și cu probleme politice și sociale. Acest lucru se aplică și altor state membre care se confruntă cu mari probleme economice. Xenofobie, rasism și așa mai departe. Semne clare de, criz, de adâncă criză politică care se adaugă celei sociale și economice. Și acest aspect uh, trebuie avut în vedere. Este foarte important. În concluzie, aș propune să, ca Dat fiind că o mare parte a acestor aspecte și inițiative politice au fost recunoscute la nivel european de curând, cred că trebuie să Cred că trebuie să ne dăm seama că în afară de măsurile la nivel uh, național și avem nevoie de măsuri la nivel uh, european, în afară de acțiunile care se iau la nivel național, care sunt necesare și care sunt în desfășurare acum, această există o abordare europeană la, la rezolvarea acestor uh, probleme care trebuie să facă parte din uh, cadrul general de soluționare a crizei. Deci se vorba de o abordare holistică care să include politicile bugetare, integrare, promovarea creșterii și ocupării forței de muncă prin politici comune și reforme structurale asta în momentul în care avem nevoie să, re, să redefinim, să, stabilim, să restabilim prioritățile, să vedem care sunt reformele structurale de care avem nevoie și care trebuie, și care trebuie restabilite aici în termen de priorități. Mulțumesc foarte mult, doamna Podimata. Domnul raportor, acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important să ajungem la un compromis. Și vreau să vă spun că voiam să... Nu voiam neapărat să creez o dezbatere cu colegul Gigol, nu voiam să fiu provocat, să fiu provocator. Bineînțeles, suntem de acord în ceea ce privește aspectul bugetar. Uh, nu putem să lăsăm asta deoparte, dar toate țările trebuie să încerce să aibă structuri, scheme bugetare riguroase. Am avut uh, pachetul celor șase măsuri, două măsuri, guvernanța uh, fiscală, pachetul fiscal, toate acestea au ca scop echilibrarea bugetelor. Dar fără, cre- dar fără creștere economică, și aici poate da, sunt provocator, fără creștere economică nu putem avea o reechilibrare fiscală a bugetelor, fiindcă ne învârtim într-un cerc vicios. Dacă nu înțelegem ce înseamnă acest uh, cerc vicios, avem o mare problemă. În uh, recesiune, reducerile se amplifică și nu va fi niciodată suficient, nu vor fi niciodată suficiente. Uh, Doamna Podimata, vă stimez foarte mult, dar uh, lăsând deoparte unele aspecte, cred că trebuie să înțelegem și ideologia din spatele acestor chestiuni. Îmi place să ascult oameni inteligenți, dar uneori și acești oameni inteligenți sunt provocatori. Putem să avem presiune fiscală doar asupra să exercităm presiune fiscală doar asupra unor companii. Nu vorbesc neapărat despre Spania, Italia, Grecia aici, sau chiar Franța. În Franța, povara fiscală este apăsătoare. Dar întrebarea este, putem să ajungem la creștere doar prin impozitare um, excesivă a companiilor, a familiilor. Avem o legislație care trebuie adaptată la nivel european, la nivel fiscal. Trebuie să încercăm să oferim sprijin companiilor, dar întregul sistem se aplică Uh, care se aplică companiilor și familiilor va, va produce creștere economică sau nu va face decât să agraveze recesiunea? E corect să reducem cheltuielile publice și cheltuielile publice provin și de la regiuni, la, pro, la nivel local. Și la nivelul regiunilor situația se arată foarte sumbră se, duce, se întâmplă o sărăcire cruntă a regiunilor. Încotro ne îndreptăm. Putem reduce cheltuielile publice, dar asta, aceasta este școala mea de gândire. Putem să stăm la masa discuțiilor. Adesea, prin astfel de proceduri, ajungem la situații de neînchipuit. Eu nu uh, spun că dețin întregul adevăr, sunt gata să accept amendamente, să accept orice argument inteligent uh, din partea colegilor, dar trebuie să știți care este școala mea de gândire. Eu cred că pentru a ieși din criză, e vorba de o criză europeană, uh, internațională, trebuie să se relanseze creșterea economică. Și acum, cum facem acest lucru? La nivel european și mondial, haideți să sunt de vorbă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Termen pentru depunerea amendamentelor 19 octombrie. Atunci vom uh, avea o dezbatere și vom vota. Dar în decembrie, în plenarea de la decembrie, vom avea votul final. Vă reamintesc că mâine avem o audiere privind supravegherea, Uniunea Bancară, care va începe la ora 9 dimineața la ASP 3G2. Vă mulțumesc!